ordinea de zi. Dacă nu sunt obiecte adoptăm această ordine de zi. Referitor acum la comunicările președintelui, aș vrea să vă informez în legătură cu o decizie a coordonatorilor luată împreună cu mine și cu secretariatul. E vorba de organizarea unei ședințe extraordinare, deoarece nu avem uh, suficient spațiu intern, deci e vorba de organizarea unei reuniuni extraordinare pe 4 octombrie de la 10.30 la 12.30 la Bruxelles, o reuniune la care domnul comisar Oettinger îi va informa pe coordonatorii Comisiei ITRE în legătură cu rezultatele testelor de uh, rezistență care s-au desfășurat până acum. Bineînțeles, această reuniune va fi deschisă tuturor deputaților. Deci 4 octombrie de la 10.30 la 12.30 vom avea o reuniune extraordinară a coordonatorilor deschisă tuturor deputaților, la care va asista comisarul Ettinger uh, și care ne va... Dumnealui ne va vorbi despre testele de rezistență. Referitor acum la ordinea de zi. Votul la dosarul ENISA, la care este raportor domnul Chichester, e amânat pentru următoarea ședință. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. E vorba tot de colegul Chichester. Dumnealui ne va informa în legătură cu delegația Comisiei ITRE în Grecia pentru a vizita agenția ENISA. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Vă informez că delegația comisiei noastre, alcătuită din Amalia, Ivalo Calfin, doi colegi și din mine însumi, am fost însoțiți de Peter Tran de la secretariat. Ne-am uh, deplasat la Iracliu, în Creta, în luna iulie. Bineînțeles, o mare parte a vizitei uh, a fost drumul până acolo și înapoi. Am fost informați acolo în legătură cu activitatea pe care o face această agenție și merită să vă spun că în cadrul discuțiilor privind noul mandat și în legătură cu toate chestiunile care țin de acest lucru, uneori e ușor de trecut cu vederea uh, uh, activitatea pozitivă pe care o duce la bun sfârșit această agenție. Dacă îmi permiteți să intru puțin în detalii. Această agenție trebuie să identifice și să vadă cum trebuie reacționat la amenințările la adresa securității cibernetice, trebuie să îmbunătățească rezistența unei Europene de a face față unor astfel de atacuri. Uh, de asemenea, sprijină cercetarea, echipele de reacție în cazuri de atacuri cibernetice. Și de asemenea se ocupă de aspecte de securitate, guvernanță economică. Ce deci, o parte a vizitei s-a referit la acest lucru. Ni s-a făcut de asemenea o prezentare în legătură cu afacerile Uh, publice. E vorba, deci, uh, de chestiuni de care se ocupă agenția de la Heracliu. E vorba de structura organizatorică, de soluționarea unor probleme de logistică, de transport, legate de recrutarea personalului, de păstrarea acestuia. Deci s-a vorbit mult despre discuțiile pe care le purtăm acum cu președinția cipriotă și cu Comisia în încercările noastre de a asigura un nou mandat dincolo de cel pe termen scurt pe care l-am votat anul trecut. nu voi intra în multe detalii. Bineînțeles, sunt dispus să vă răspund la întrebări, însă în urma acestei vizite am avut și o întâlnire cu personalul acestei agenții. Ei ne-au pus întrebări, de altfel au pregătit o listă destul de lungă de întrebări înainte de organizarea acestei reuniuni. Noi am încercat să uh, răspundem și le sunt uh, recunoscător celor doi colegi, domnilor, domnului Calfin și doamnei Anderstotter, pentru implicarea lor. Bineînțeles, există ceva îngrijorări în legătură cu viitorul acestei agenții, cu sediul um, și cu perspectivele acestea. Sunteți conștienți că, în conformitate cu mandatul renoit anul trecut, care expiră în septembrie 2013, um, ar trebui să ne concentrăm cu toții pentru a stabili un nou mandat. Bineînțeles, nu am putut răspunde la fiecare întrebare, deoarece acum au loc negocieri cu președinția pe baza rezultatului la care s-a ajuns în comisia noastră. Permiteți-mi acum să mă refer la o chestiune care nu are neapărat legătură cu delegația noastră, ci cu această chestiune. Am avut o reuniune cu președinția săptămâna trecută, am discutat uh, despre viitoarele demersuri. Am stabilit de asemenea un calendar pentru niște discuții neoficiale în cadrul trialogului, iar președinția a subliniat o serie din uh, problemele existente. De fapt, ca de obicei, e vorba de același lucru și Consiliul, la Consiliu, bineînțeles, părerile sunt divergente. Asta e oarecum liniștitor că părerile sunt divergente. În orice caz, președinția cipriotă încearcă să stabilească un mandat în grupul uh, de lucru și acest mandat va fi baza pe care noi o vom avea pentru a continua discuțiile cu ei. Am avut de asemenea și o reuniune a raportorilor din umbră joia trecută, la care am fost de acord să facem tot posibilul pentru a discuta toate problemele uh, ce apar și pentru a încerca să ajungem la o înțelegere în legătură cu raportul pe care l-am votat uh, atât de clar uh, în comisia noastră. Cred că v-am spus suficient de mult în legătură cu această delegație și, bineînțeles, acum sunt dispus să răspund la orice întrebări din partea colegilor. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim, domnule Chichester. Mai mulți colegi doresc să intervină referitor la acest punct de pe ordinea de zi. Sau? Nu? Nu, văd că nimeni nu dorește să intervine. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi atunci. Îi mulțumim domnului Chichester pentru informațiile pe care ni le-a prezentat. Le mulțumesc și, îi mulțumesc și numele raportorului în umbră care nu sunt prezenți astăzi aici. Trecem acum la raportul domnului Belet. E vorba de siguranța activităților petroliere și gaziere offshore, de prospectare, explorare și producție. Aveți cuvântul, domnule Belet. Thank you very much, uh, Madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu la fel de succint ca și domnul Chichester pentru a avea suficient timp pentru voturile care încep la ora 4. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru amendamente. E drept, sunt multe amendamente, însă vă mulțumesc oricum. După cum știți, între timp, colegii noștri de la comisiile juri și envi și-au votat avizele. De fapt, e mai, au mai mult decât un aviz, deoarece împărtășim anumite competențe cu celelalte comisii și la anumite articole ei chiar au exclusivitate. Referitor la partea juridică, Subliniez faptul că Comisia ENVI salută transformarea acestui regulament în directivă. Există un acord destul de larg în această privință. Iar referitor la Comisia Jurii, mă refer la extinderea directivei privind responsabilitatea de mediu. o parte a legislației foarte relevantă în ceea ce privește acest subiect. Dragi colegi, doamnă președinte, acum aș vrea să vă spun care sunt principalele uh, idei înaintate în ultimele săptămâni. În primul rând, siguranța financiară și mai ales capacitatea financiară și tehnică a operatorilor care explorează petrolul și gazul offshore. Aici s-au înaintat multe amendamente. Multe dintre acestea spun că ar trebui ca operatorii să plătească mult mai mult uh, atunci când cauzează daune. Există amendamente care atrag atenția asupra zonelor sensibile, cum ar fi zona arctică sau asupra altor regiuni sensibile din Uniunea Europeană. Încercăm să ajungem la niște propuneri de compromis în următoarele ore și zile. Ne vom întâlni din nou miercurea viitoare, deci ne continuăm munca și, bineînțeles, așteptăm din partea colegilor și alte contribuții. Un alt lucru important participarea lucrătorilor. Am avut, am primit foarte multe contribuții din partea sindicatelor din acest domeniu. Sindicate care sunt uh, supărate de faptul că nu au fost implicate atunci când s-a făcut propunerea inițială a comisiei. Eu însumi am înaintat mai multe amendamente privind participarea lucrătorilor, alți colegi au făcut același lucru, deci s-au înaintat multe propuneri referitor la acest lucru. Nu cred că sunt niște propuneri controversate. În orice caz, eu sunt gata să ascult contribuțiile dumneavoastră în legătură cu participarea lucrătorilor și consultările tripartite. Un al treilea lucru, rolul agenției EMSA, Agenția pentru Siguranță Maritimă. Aici există păreri divergente referitor la rolul acestei agenții, agenții sau a unei noi agenții care uh, ar trebui să fie creată la nivel european. În mandatul extins al agenției EMSA, după cum știu majoritatea colegilor, colegii de la transport, deci știți că în uh, acest document s-a prevăzut un nou mandat și în acest nou mandat se prevede rolul pe care trebuie să-l joace această agenție pentru a reacționa la situații de criză. Colegii de la juri și de la MV propun ca agenția EMSA să desfășoare și inspecții și să aibă o putere de control asupra aranjamentelor uh, naționale. Asta ar însemna o extindere considerabilă a rolului acestei agenții. Nu cred că ar trebui să ne opunem neapărat acestei idei, însă în orice caz ar trebui să discutăm în detaliu și să vedem cum putem împăca pe de-o parte această idee de a avea un rol mai ambițios pentru EMSA în ceea ce privește gazul și petrolul offshore și pe de altă parte fezabilitatea bugetară a acestei idei. Putem spune multe lucruri, însă avem nevoie de un buget. Și dacă nu avem suficienți bani, atunci, clar, lucrurile nu rămân decât pe hârtie. Deci eu propun să se discute mai mult despre rolul agenției EMSA. Un al patrulea lucru, foarte important. E vorba de verificare verificarea din partea părților uh, unde și din partea părților terțe. E vorba de o companie secundă care e autonomă, deși poate să facă parte din același grup, uh, precum compania inițială, care este testată și controlată. Eu am propus să avem uh, o sferă de aplicare mai mare pentru aceste inspecții. Mai multe autorități de reglementare recunosc faptul că verificarea din partea părților secunde poate asigura independența controlului. Deci nu trebuie neapărat să se facă o verificare din partea unei părți terțe complet exterioară companiei petroliere. Și o inspecție din partea unei părți secunde poate fi suficient de independentă. Aș vrea să vă reamintesc de asemenea că la Consiliul, în acordul cu Comisia, apare noțiunea este scoasă, mă scuzați, obligativității uh, unui control efectuat de părți terțe. Ceea ce trebuie să uh, asigurăm este independența controlului respectiv. E că e făcut de o parte secundă sau terță. Doamnă președinte, acum un alt element. Standardele pentru operațiunile internaționale, deci cele desfășurate în afara Uniunii Europene. Articolul 18.6 din propunerea Comisiei Deci, referitor la acest articol, mai mulți colegi de la ITRE și din alte comisii am mari uh, așteptări în legătură cu uh, impunerea acelorași uh, standarde companiilor care au o activitate internațională, deci acelorași standarde pe care le au și pe teritoriul Uniunii Europene. Deci mai mulți colegi doresc ca noi să obligăm companiile petroliere și de gaz offshore să folosească aceleași standarde uh, și în afara Uniunii Europene. Deci întrebarea e dacă putem să le obligăm să facă așa ceva, dacă avem într-adevăr competențele necesare pentru a face așa ceva. Iar părțile interesate din sector, bineînțeles, nu sunt 100% uh, pentru astfel de idei. În orice caz, uh, va trebui să discutăm și despre acest lucru. Și în ultimul rând, doamnă președinte, aș vrea să menționez problema definițiilor. Da, există propunerea de regulament, poate ulterior de directivă. Se începe cu o serie de definiții cruciale, cum ar fi definirea operatorilor, a altor elemente esențiale. Și aș avea un scurt comentariu în această privință. Mă refer la definirea accidentelor majore. Eu cred că aici ar trebui să fim foarte atenți, deoarece am avut accidentul Elgin de pe coasta Scoției, în zona Aberdeen. Dacă am folosi definiția a, din propunerea comisiei, incidentul Elgin, de exemplu, nu ar fi considerat ca accident major, deși Încolo s-au întâmplat multe, încă au loc anchete, trebuie făcut un raport, însă în orice caz eu cred că ar trebui să privim mai de uh, modul în care definim accidentele majore. Mai am și um, nenumărate alte comentarii în legătură cu autoritățile competente, în legătură cu zona arctică, de asemenea. Poate că ar trebui să vă spun că după votul de la Comisia Envi, de fapt asta a apărut și în presă, deci cred că știți că cei de la Envi au sprijinit un moratoriu a operațiunilor offshore în zona arctică. E vorba de articolul 3. La considerentul 40 pentru care colegii de la Envi au o competență exclusivă, formularea e mai echilibrată, e mai moderată și permiteți-mi să vă citesc și dumneavoastră. Se spune atâta timp cât se reacționează eficient nu se poate garanta o reacție eficientă la un incident din zona arctică, statele membre ar trebui să întrerupă orice activitate sau ar trebui să nu înceapă nicio activitate de explorare acolo. Deci, pe de-o parte avem un moratoriu, pe de altă parte, în considerent, abordarea e puțin mai moderată. Dacă nu mă înșel, există și un amendament înaintat la ITRE, prin care se sprijină ideea introducerii unui moratoriu a activităților de explorare a gazului și petrolului în zona arctică. Însă, bineînțeles, ar trebui să discutăm și despre asta. Deci, mă voi opri aici. Doamnă președinte, bineînțeles, aștept contribuțiile și sugestiile dumneavoastră, dragi colegi. Grazie, colega Belet. Allora... Mulțumim. Acum dorește să intervină doamna Uscoc. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Skinner își cere scuze pentru că nu poate fi prezent. Am să-l înlocuiesc eu și am să transmit tuturor colegilor poziția domniei sale în calitate de raportor din umblă raportul domnului Belet. Domnul Skinner subliniază că Relația de colaborare dintre raportor și raportorii din umbră a fost una foarte constructivă, fie că e vorba de cei din grupul ALDE sau grupul ECR. De asemenea, ne spune că, după cum știți, există interes semnificativ din partea Regatului Unit și a Norvegiei și am încercat să avem în vedere oricum interesele tuturor statelor membre, atât celor care au zone de coastă, Uh, în cadrul Uniunii, cât și cele care au zone în zona arctică. După cum uh, sublinează domnul Skinner, ne bucurăm că s-a ajuns la un acord pe această chestiune și anume dacă vom discuta un regulament sau o directivă sau nu. Domnul Skinner mai spune că aproape toți ne putem acum declara mulțumiți cu textul raportorului și că ne îndreptăm spre o directivă bine structurată, mai degrabă decât un regulament așa cum propusese inițial Comisia. Prin urmare, trebuie să avem în vedere un număr mare de amendamente. Grupul SND, de asemenea, este foarte interesat de participarea lucrătorilor, ceea ce înseamnă că am predat amendamente referitoare la includerea reprezentanților aleși din domeniul siguranței, în lucru cu care cred toată lumea poate fi de acord. Vicky Ford a depus un număr consecvent, consistent de amendamente, cu unele dintre ele putem fi de acord și pentru restul va trebui să le analizăm în detaliu pe măsură ce ne apropiem de votul în comisie. Domnul Skinner, de asemenea, crede că până la urmă este important pentru comisia noastră să transmită un mesaj clar în cadrul uh, negocierilor uh, pe care le vom avea și cu Consiliul. Trebuie să se ia în considerare poziția Comisiei ENVI, care deja a fost pronunțată și care acoperă o serie de aspecte cheie, cum ar fi răspunderea. Domnul Skinner va continua să aibă întâlniri pe acest subiect. Se va întâlni, de exemplu, cu secretarul pentru petrol din Norvegia, secretarul de stat. De asemenea, miercuri va avea loc o întâlnire cu raportorii din umbră, unde vor fi discutate o serie de chestiuni care au rămas nefinalizate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Jado, acum. Domnul Jado. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să intervin în numele lui Michel Rivazi, care este raportor din umbră pe dosar și Vreau să prezint scuze raportorului, fiindcă nu voi putea să ascult uh, răspunsul domniei sale, dar avem echipa aici care vă face acest lucru. În ceea ce privește decizia directivă sau regulament, pentru noi, evident, e mai bine să fie un regulament, așa cum a propus Comisia, din două motive extrem de simple. Cred că asta a și dus uh, Comisia la ideea unui regulament, ideea că în prezent există state membre care nu au politică sau instituții în domeniul securității maritime și regulamentul ar facilita într-un fel punerea în aplicare a prevederilor în mod unitar în toate statele membre. În caz contrar, ar exista riscul să ajungem la o situație care să fie diferită de la un stat la altul și de asemenea, o directivă nu ar fi aplicată în mod echilibrat în toate statele membre. De aceea susținem propunerea Comisiei și, sigur, Comisia jurii și avizul său pe acest subiect. În ceea ce privește responsabilitatea financiară, au existat avize bune, după părerea noastră, și din partea Comisiei Envi și jurii privind răspunderea financiară și sancțiunile penale miza, sigur, nu este doar respectarea mediului. O să revenim asta asupra acestui lucru, dar există clar și o responsabilitate civilă și, după părerea noastră, autorizațiile n-ar trebui să fie acordate unor companii, unor întreprinderi care să nu poată dovedi garanții financiare pentru a acoperi eventualele costuri de compensare, de curățare în cazul unui accident. pe fond, înțeleg care este dorința raportorului de a interpreta avizul Envy dintr-o perspectivă mai echilibrată, însă Envy s-a exprimat în mod foarte clar cu privire la exploatarea în zona arctică și, după părerea noastră, poziția Envy este poziția unora dintre statele membri și ar trebui să se găsească și în poziția comisiei noastre. Există un risc de mediu, știm acest lucru cu toții, este un risc foarte mare și nu putem pur și simplu să avem în vedere doar aspectele și oportunitățile economice pentru exploatarea hidrocarburilor în zona arctică. În ceea ce privește Agenția Europeană pentru Securitate Maritimă, aceasta va juca un rol important, evident, mai ales în rândul statelor membre. E nevoie de competențe tehnică, de asistență științifică pentru statele membre, pentru ca acestea să poată evalua și coordona întregul proces. Și, sigur, un lucru de nedorit, dar să aibă și capacitatea de a coordona asistența în cazul unui accident Uh, în care va fi nevoie de curățarea zonei. O abordare extrem de constructivă uh, a raportorului, după părerea noastră, și o apreciem, dar cu mențiunile pe care le-am făcut, care diferențiază puțin lucrurile față de poziția raportorului. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Ford are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. După cum colegii mei știu, eu uh, susțin ideea de directivă. Comentariul acesta l-am făcut deja de mai multe ori și După părerea mea, asta ar crește nivelul de siguranță și mai există, sigur, și alte argumente, certitudinea juridică și așa mai departe. S-a spus aici că am depus multe amendamente. Exact așa și este. Ideea fiind să încercăm ca lucrurile să fie cât mai clare posibil. Să știm cine este responsabil pentru ce, să existe certitudinea juridică. Și Ivo, chiar și după ce am depus amendamentele, eu m-am mai gândit la niște comentarii la acele amendamente. Deci un fel de amendamente la amendamente. Prin urmare, sunt încă multe de făcut. Vorbim despre un un act foarte important. Știu că în statul meu există cea mai mare concentrare de exploatație offshore, dar e important să ajungem la o poziție comună. Sunt foarte multe lucruri de făcut încă. În ceea ce privește zona arctică, Evident, e vorba de un subiect sensibil pentru care trebuie să găsim o formulare sensibilă. Important este să vedem ce se întâmplă în apele europene, da, e adevărat, dar să transmitem un mesaj clar că acolo unde este posibil, am vrea ca Europa, prin Consiliu, prin statele sale membre, să ceară respectarea celor mai ridicate standarde de mediu în zona Arcticii. Amendamentul 264, domnule raportor, ar reprezenta un temei foarte bun în acest sens. EMSA este solicitată să facă diferite lucruri și nu e clar dacă are aceste competențe, deși evident doresc să le îndeplinească. Deci poate ar trebui să avem o conversație cu uh, echipa, fie prin uh, intermediul comisiei sau separat. Cred că ar fi destul de util. Ce nu vrem este să conferim uh, agenției sau să-i formulăm cerințe pentru care nu are competențe, lucru care n-ar face decât să ducă la creșterea incertitudinii juridice. Diseminarea informațiilor, un aspect important și trebuie să folosim și forumul autorităților offshore, evident. În ceea ce privește operarea în afara Uniunii Europene, pare să existe un sprijin general și anume că trebuie să se respecte autoritățile de siguranță oriunde în fi în lume. Uh, m-am săturat să aud uh, că din partea companiilor că ne spun că ei fac acest lucru, când evident uh, realitatea ne arată că nu e așa. Trebuie să găsim o metodă să-i încurajăm să respecte cele mai înalte standarde, dar nu avem competențele juridice pentru a face acest lucru obligatoriu și, sigur, nici nu vrem ca să ajungem în situația în care companiile europene să nu mai fie competitive în alte părți ale lumii deși acest aspect este important. Am menționat deja certitudinea juridică. Poate ar trebui să folosim uh, Departamentul pentru Studii de Impact ale Parlamentului pentru a vedea care sunt consecințele răspunderii și am uh, un semn mare de întrebare cu privire la serviciul Comisiei pentru Studiul de Impact. Poate ar trebui să vedem dacă amendamentele depuse de uh, alte amendamente nu ar necesita activitatea propriului nostru departament de studiu al Parlamentului. Mai ales atunci când se menționează răspunderea financiară. Asta e deci un lucru de avut în vedere. Și Sigur, și Comisia Jurii s-ar putea să își depăsească competențele în ceea ce privește această răspundere. Nu există o piață a asigurărilor care să poată subscrie aceste riscuri și acest lucru oricum nici nu se întâmplă. Prin urmare, noi vom urmări uh, îndeplinirea celor mai înalte standarde va exista un text care să ofere certitudine și claritate juridică, adică un text relativ ușor de aplicat, care au standardele deja în vigoare, dar care va ridica la un nivel superior standardele tuturor statelor. Mulțumesc! Mulțumesc! Andres Pare are acum cuvântul. Eu chisirea... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu ar vrea să fac câteva um, adăugiri la ce a spus uh, raportorul. Dacă există condițiile financiare și tehnice suficiente, să nu uităm că de multe ori se fac explorări care nu sunt viabile din punct de vedere tehnic și nu există o răspundere. S-a vorbit de răspunderea civilă, de daune, uh, da, asta ar intra în capacitatea tehnică a companiei respective. Deci atunci când uh, forează, aceste companii ar trebui să aibă um, convingerea că există suficiente resurse pentru activitatea respectivă să fie viabilă. Avem și amendamentul 258. Să nu uităm că explorările și chiar uh, și prospecțiunile, să nu uităm că acestea afectează mediul înconjurător, afectează fauna, afectează pescuitul și e foarte importantă de asemenea definiția accidentelor majore în caz în care apare așa ceva. Nu s-a întâmplat doar în țara mea. Știți că acolo a existat un accident foarte grav în urmă cu câțiva ani care încă uh, își face simțite urmările. Deci de aceea eu pun accentul pe amendamentul 228 și pe faptul că trebuie să existe uh, o anumită certitudine și niște garanții. Disena, prego. Uh, vă rog, domnul Disena are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să remarc un lucru au existat progrese în acest raport, însă suntem în faza de a cere uh, cerințe de siguranță ridicate și totuși în comisia noastră n-am ajuns la o majoritate pentru a ne asigura că uh, exploatările petroliere și de gaze să fie făcute în mod corespunzător. Dacă vrem ca aceste activități să fie mai bine încadrate, dacă vrem să ne asigurăm că acea garanție uh, financiară nu va fi nevoie să fie folosită pentru despăgubire, este important să începem prin a stabili niște cerințe stricte pentru atribuirea concesiunilor. Altfel putem uh, defini câte plăți de compensații dorim. Mulțumesc. Văd că nu mai vrea nimeni să intervină. Dau prin urmare cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Panec, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Mulțumim raportorului și membrilor comisiei care au intervenit cu amendamente și cu discuții. Aș avea câteva comentarii cu privire la comentariile făcute de raportor și de ceilalți deputați. Și aș vrea să mă menționez, să mă refer și la câteva aspecte care nu au fost dezbătute astăzi în detaliu, dar se regăsesc. În ceea ce se privește verificarea, uh, într-adevăr, așa cum spune și domnul raportor, pentru noi este important să există uh, o verificare dintr-o parte terță, acest concept de independență fie introdus în legislație. Am avut și în Consiliu discuții similare în grupul de lucru pe energie și nu credem că este important uh, nu cred că este imposibil ca acest lucru să se întâmple, trebuie însă să subliniem caracterul independent al acestor verificări. Până la urmă, intenția este să avem o legislație unde să se stabilească niște obiective. Operatorii, deci nu li se spune ce să facă, ci ce trebuie să obțină, ce rezultate trebuie să um, obțină. Prin urmare, este în interesul lor să aibă o verificare independentă, fiindcă asta le oferă și lor cele mai mari garanții că vor evita riscurile. Și dacă nu există proces uh, de verificare, s-ar putea ca aceștia să se confrunte cu probleme. Deci, dacă e mai bine să existe o verificare independentă, de ce nu? În ceea ce privește participarea lucrătorilor, evident suntem pentru implicarea fermă a tuturor factorilor uh, interesați în toate etapele uh, implicate în uh, exploatarea offshore și aici vorbim mai ales de lucrătorii de pe platformă. Vreau de asemenea să spun că există deja acte normative care prevăd participarea lucrătorilor la chestiuni care țin de siguranța acestor platforme, Directiva 9291 în special, și trebuie să ne asigurăm că nu va exista o duplicare a prevederilor, care, lucru care ar putea să contravină interesului general. S-ar putea să existe neajunsuri. Am încercat să le acoperim, mai ales în ceea ce privește participarea lucrătorilor la pregătirea rapoartelor pentru accidente sau riscuri majore. În anexă se poate găsi acest lucru. Dacă vreți, putem să-l trecem și în textul dispozitiv, dacă se dorește acest lucru. Dar, în orice caz, ar trebui să fim foarte atenți să nu aducem atingere legislației în vigoare. În ceea ce privește zona Articii, fără îndoială, înțelegem cu toții care este sensibilitatea acestui subiect și dorim să avem uh, norme de bun simț pentru orice activități se desfășoară acolo, Cred că legislația, în forma actuală și logica pe care se bazează, este să se stabilească niște obiective. Și aici ar trebui să se acopere toate riscurile și toate mediile în care industria ar putea să opereze, spunând că nu există o listă specifică pe care, de măsuri pe care un operator ar trebui să le ia. Există obligația de a analiza toate riscurile care ar putea fi întâmpinate, apoi să convingă autoritățile de reglementare că lista este completă, că studiul a fost exclusiv și complet și apoi să răspundă, uh, să dovedească că măsurile sunt pe măsura riscurilor identificate. Și acest lucru creează uh, structura necesară paradigma pentru acțiunea acestor companii. Acestea vor putea să acționeze în orice fel de mediu, dur, așa cum este el în prezent, sau dur cum ar putea să devină în viitor. Zona Arcticii, sigur, este una dintre situații, dar probabil că mai sunt și altele. În ceea ce privește definițiile, aș vrea să mă refer la faptul că uh, situația recentă din Marea Nordului nu va fi acoperită, fiindcă definiția noastră pentru accidente majore spune că orice evident care include uh, pierderi semnificative sau deteriorarea platformelor sau ă, scurgerea hidrocarburilor în mediu este considerat a fi un accident major. Și exact asta s-a întâmplat. Prin urmare, ne interesează studierea definițiilor, însă în ceea ce privește Elgin, cred că acest lucru deja a fost inclus. Sunt de acord că pentru a îmbunătăți propunerea trebuie să fim acorți de, atenți la definiții. Ne, reprezentă, ne întâlnim în mod regulat cu reprezentanții industriilor și uh, sigur suntem dispuși să avem întâlniri pentru a discuta suplimentar asta și cu Parlamentul. Un alt aspect care ține de definiții și care nu a intervenit astăzi în discuții, dar totuși se regăsește în amendamente, este conceptul autorității competente cum definim autoritatea competentă și ce cerințe uh, se vor regăsi la nivelul acestei autorități. Așa să subliniez că acest concept devine foarte important, mai ales dacă colegiuitorii vor hotărâ să meargă pe ideea unei directive, fiindcă acolo se creează o situație în care statele membre vor avea o marjă destul de largă de decizie și autoritățile competente vor fi organismele care se ocupă de garantarea respectării legislației și de aceea trebuie să ne asigurăm că aceste autorități um, nu au niciun fel de conflict, niciun fel de risc și că au um, expertiza și fondurile necesare. Și în încheiere, discuția aceasta, directivă versus regulament. Este adevărat ce s-a spus aici, din partea doamnei Rivasi, că unul dintre motivele pentru care am ales la început un regulament a fost că, după părerea noastră, jurisdicțiile care se conturează, în cazul un regulament, vor avea la dispoziție un set de reguli care vor fi folosite foarte rapid, încă din prima zi. Pe când dacă vom sfârși cu o directivă, lucrurile nu vor sta așa. Deci dacă se vorbește de o directivă, trebuie să ne gândim cum vom evita situația în care există un vid legislativ pentru uh, jurisdicțiile în cauză la început. Un alt motiv pentru care am ales regulamentul este fiindcă, după părerea noastră, putem aborda direct industria. Am avea un act care se aplică direct industriei, lucru care nu s-ar întâmpla în cazul unei directive, cel puțin nu într-o primă etapă, și trebuie să fim foarte atenți la modul în care putem îmbunătăți acest lucru în textul unei directive, fiindcă industria este cea care trebuie să fie centrul acestei legislații, dat fiindcă ei sunt cei care pun în aplicare și desfășoară activitățile offshore. Și în încheiere, un aspect care n-a fost menționat astăzi și nici în amendamente, dar va apărea mai târziu, caracterul dinamic al legislației. Este foarte important mai ales dacă ne îndreptăm spre o directivă, ca legislația să fie una deschisă, adică să permită dezvoltări în timp, pe măsură ce tehnologia evoluează, pe măsură ce apar noi cunoștințe, noi tipuri de operațiuni. Toate acestea trebuie să fie luate în considerare și să poată fi uh, acoperite cu o legislație secundară care va completa această lege. Și de aceea propunem un domeniu de aplicare destul de larg pentru competențe delegate sau acte de punere în aplicare, prin care va fi posibil să oferim orientări tehnice și așa mai departe, pe lângă conținutul acestui act primar. Și acest lucru este cu atât mai relevant dacă avem o directivă și cred că și sper ca Parlamentul să fie atent la acest lucru. Mulțumesc! Domnul Belet are acum cuvântul pentru concluzii. Vă rog. Thanks, uh, Madam Chair. I will try to do it in uh, finalized... Vă mulțumesc, uh, doamnă președintă. Voi încerca să, să fiu cât mai concis. Încep prin a, a mulțumi colegilor și, de asemenea, reprezentantului Comisiei Remarcele cu privire la caracterul dinamic sunt într-adevăr importante. Suntem și noi deschis, deschiși dar poate că accepțiunea, deschiderea aceasta în accepțiunea comisiei este mult prea largă, cel puțin din punctul nostru de vedere. În ceea ce privește autoritatea competentă și independența acesteia și definiția clară dată sintagmei, ei bine, într-adevăr, acest aspect este unul dintre cele mai importante ale acestui par, uh, proiect. Trebuie să ne asigurăm că nu există, într-adevăr, niciun fel de influențe externe și această independență ar trebui să fie înțelenită în directivă. Da, suntem de acord cu această idee a Comisiei, colegii au uh, depus o serie de amendamente pe marginea acestui subiect și cu siguranță vom găsi un consens cu privire la definiția și uh, rolul autorităților uh, competente. în ceea ce privește alternativa regulament sau cea de directivă, dați-mi voie să vă spun că Consiliul deja este în mare, mare măsură de acord cu uh, directiva consfințirea acestui text o formă de directivă. În ceea ce privește participarea lucrătorilor, da, e drept, nu trebuie să duplicăm prevederile existente și în vigoare deja, ci poate că ar fi bine să să clarificăm propunerea, să, să, să includem această participare a lucrătorilor într-un articol, să scoatem această idee din anexe și să o băgăm într-un articol așa cum dorește Comisia. Cu ajutorul Comisiei vom putea să realizăm această modificare. Oare ce am uitat? Doamna Ford propunea ca, pe lângă analiza de impact făcută de către Comisie, să solicităm la rândul nostru, în cadrul Parlamentului European, o nouă, separată și independentă analiză de impact. Bineînțeles că această propunere ar putea fi luată în considerare. Sugestia este cu siguranță una potrivită. În ceea ce privește standardele Uh, care trebuie să fie aplicată operatorilor ce operează în afara Uniunii Europene. Aici se pune uh, întrebarea care este formularea pe care trebuie să o alegem. Operatorii europeni vor respecta standardele europene și în afara Uniunii Europene sau mai degrabă vor fi încurajați să respecte aceste standarde. Există păreri divergente pe această temă și voi eh, cere și avizul eh, serviciului juridic cu privire la acest subiect. Cu siguranță am uitat câteva puncte, însă, după cum spunea doamna președinte la început, ne vom reîntâlni la o reuniune a raportorilor din umbră miercurea viitoare. Suntem deschiși sugestiilor, cu siguranță întâlnirea va fi una constructivă și atmosfera pe care am experimentat-o astăzi este una mai mult decât pozitivă. Îmi dau seama încă, încă de pe acum. Sper din tot sufletul să fi încheiat activitățile noastre înainte de data de 9 octombrie, când vom vota în comisie acest raport. Belet, alora, come... Mulțumesc domnului Belet, dar așa cum ați menționat și dumneavoastră, votul în comisie este prevăzut marți, 9 octombrie. Am încheiat cu această primă parte a activității noastre. Acum trecem la vot. Propun să mai așteptăm încă 3 minute, fiindcă am prevăzut votul la ora 16. Prin urmare, să le dăm tuturor colegilor posibilitatea să ajungă în sală. Deci așteptăm câteva minute, vă rog. On a quatre votes. Combien Quatre. Dans la dernière, et que une vote finale, parce que c'est un ajout au budget, ça veut dire une seule vote. Euh, tout le reste est très, est très clair.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 Bine, allora possiamo iniziare il voto, facciamo... Bun, deci începem votul. Haideți să facem un test ca să vedem dacă toată lumea este aici. Sunteți de acord să începem votul? S-a deschis votul. Haideți să verificăm. Curva, uite. Bine, votazione chiusa. Abbiamo... S-a închis votul de probă. 35 de cartonașe. Începem deci cu votul propriu-zis. Începem cu primul vot al zilei. Nu este alături de noi colega Duke, dar este înlocuită de doamna Del Castillo. Începem deci votul. Dacă sunteți gata, începem. Amendamentul 81. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 83 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 84 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 85 pentru, împotriva abțineri. Eu zic că se aprobă, dar putem verifica pentru a fi sigur. Vă rog. S-a deschis votul pe amendamentul 85. S-a închis votul. 18 pentru, 26 împotrivă, se respinge. Amendamentul 86 și 87 împreună, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 88 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 89, 90 împreună, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91-92 împreună, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. 96, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98, 99 împreună, pentru... Bun, mi se spune că votăm doar 98. Cine e pentru 98, împotrivă, abțineri se adoptă. nou. Amendamentul 100, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 101 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 9, împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 102 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 103, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 11, amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 106 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 107 împotrivă. 106 l-am votat deja, deci acum 107. 107. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 108 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 110 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 111 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Vă rog, la 111 votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 pentru, 22 împotrivă. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, dar vedeți că e foarte strâns scorul. Se adoptă 112 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotriva abține se adoptă, 117 pentru, împotriva abține se respinge, 117 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 118 pentru, împotriva abțineri se respinge, 119 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 120 pentru, împotriva abțineri se respinge.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 127 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 128 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 129 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 130 se adoptă. 131 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 132 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 133 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 134 pentru, se adoptă, 135 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 136 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 137 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 139 pentru, împotriva abțineri se respinge, 140 pentru, împotriva abțineri se respinge, 141 pentru, împotriva abțineri se respinge, 142 pentru, împotriva se adoptă 143 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 144 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 145 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 47, 147 pentru, împotriva abțineri se respinge. 148 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 149 se adoptă, 150. 151 a favore,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 40 a favore, contrari, astenuti, respinto. 43 a favore, contrari, astenuti, approvato. 44 a favore, contrari, astenuti, approvato. Votazione finale, votazione aperta. Prego. Mr. Chairman, as a rapporteur, I'd like to make a statement here that this committee seems to agree that if we wish to go for growth, jobs and investment, then the message from the Council has to be the same, and this is our message with the final vote. We want to get all research money, all SME money, all Connecting Europe first. Vrem să ne asigurăm că toate fondurile pentru ITRE și GMS uh, sunt aprobate. Pentru asta am votat. Questo appello della relatrice aperto il voto finale. Am avut acest apel din partea raportoare și acum declar deschis votul final. Vă rog. S-a închis votul. O abținere. Felicitări raportoarei. Acum trecem la raportul Butikofer. Un vot avem doar, vot final. Vă rog, la raportul domnului Butikofer. S-a deschis votul. S-a închis votul. Treizeci pentru, unul împotrivă, trei abțineri. S-a închis sesiunea de vot. Mulțumesc tuturor colegilor pentru participare, pentru punctualitate și participare la vot. Trecem la ACER și dăm cuvântul doamnei Jordan. Bun, haideți să așteptăm un minut, poate vor unii colegi să iasă din sală. Deci să așteptăm până iese lumea din sală și apoi începem discuțiile. Bine, allora la parola. Bun, dau cuvântul. Doamnei Jordan, vă rog. Uh, conec augusta e delegația Europskega parlamenta obis... Vă mulțumesc. La finele lunii august am organizat o delegație la această agenție, noi, Parlamentul European. A fost prima noastră vizită de genul acesta. Uh, și agenția funcționează în Ljubljana de vreun an de zile încoace. Delegația a fost formată din mine, domnul Turmes, domnul Smith și câțiva reprezentanți din partea secretariatului. Ne-am întâlnit cu domnul Potocnic, directorul ACER, și cu președintele bordului de reglementator și cu domnul uh, Vosniac, președintele Consiliului de Administrație. Pe parcursul vizitei am reușit să discutăm despre punerea în aplicare a regulamentului privind uh, piața internă. Deci am vorbit despre implementarea regulilor uh, ce vizează piețele, piața internă cu privire la electricitate și gaz. Am vorbit despre dezvoltarea sistemelor energetice. Am discutat de asemenea despre relațiile existente între ACER și uh, organizațiile de reglementare și despre relația dintre toți aceștia și Parlamentul European. Câteva cuvinte. Cu privire la implementarea pieții unice, știți prea bine că se spune că acest uh, act legislativ ar trebui să fie pus în aplicare până în anul 2014. Directorul Potocnic ne-a prezentat activitățile ACER în această dominie, domeniu, în acest domeniu. să pregătesc câteva linii directoare, câteva rapoarte pentru actori. Aceste linii directoare vor reprezenta bazele pornind de la care vor fi uh, create codurile pentru uh, energie și gaz, coduri care mai apoi vor fi implementate la nivel național. ACER se ocupă așadar de aceste coduri, de formularea acestor coduri. Munca evoluează și se pare că se va încheia până în anul 2013. Asta în ceea ce privește electricitatea, în ceea ce privește gazul, lucrările sunt mai lente. La forumul de la Madrid s-a stabilit abia anul acesta ca o foaie de parcurs să fie creată, însă, din păcate, această foaie de parcurs încă nu a fost încheiată. Un alt subiect discutat a fost cel al renit. Odată ce acest regulament va fi uh, pus în aplicare, vom reuși să combatem frauda și, de asemenea, abuzurile de piață. Provocarea va fi una enormă. Conform ACER, aceasta este una dintre cele mai importante provocări cu care agenția se va confrunta. Agenția se așteaptă ca zilnic să fie obligată să verifice vreo 500 de mii de tranzacții. Sistemele lor computerizate vor trebui să evalueze într-adevăr aceste 100, peste 500 de mii de, de tranzacții, iar dintre acestea 100 de mii vor o fi uh, evaluate de către persoane fizice. Deci iată că acest regulament uh, se va dovedi a fi o mare, mare provocare. Iar pentru a depăși această provocare e nevoie uh, de echipament uh, suplimentar și de asemenea de personal suplimentar, pentru că la ambele capitole există deficiențe la nivelul agenției ACER. La începutul lunii septembrie, noi am adoptat bugetul pentru ACER am aprobat uh, un buget mai mare cu vreo 3 milioane de euro și sper că vom reuși să-i convingem pe, comisii de, pe colegii de la Comisia pentru Bugete să sprijine la rândul lor acest uh, buget uh, suplimentar. Asta pentru a face față provocărilor. Cel puțin în ceea ce privește echipamentul în ceea ce privește resursele umane, acestea vor fi în continuare o mare problemă pentru că se estimează că ar fi necesare 50 de persoane în plus pentru punerea în aplicare a acestui regulament. Însă, conform uh, regulamentelor în vigoare, Uh, personalul agenției ACER poate fi suplimentat doar cu 15 persoane. În ceea ce privește infrastructura în domeniul energiei, agenția trebuie să creeze un aviz cu privire la produsele de interes general. Iată, o nouă provocare. În ce constă această provocare? În încercarea de a crea o coordonare susținută stabilă între diferitele proiecte și, în același timp, crearea de metodologii solide pe baza cărora acestor, aceste proiecte pot fi, într-adevăr, selectate și, bineînțeles, evaluate. Urmează mai apoi uh, integrarea energiilor regenerabile în sistemul energetic. Iată, o altă provocare de care suntem conștienți. Uh, Știm prea bine că trebuie să creăm sursele de producție, de asemenea să creăm rețelele, trebuie să creștem capacitatea pieței, piețelor în sine. Însă voi reveni la acest subiect la finele prezentării. Domnul Moc a prezentat cooperarea între uh, ACER și Consiliul format din agențiile de reglementare în domenii energetice de la nivel național. Ei bine, această cooperare este una sol solidă. De fapt, 29 de state europene sunt reprezentate în acest Consiliu. Agențiile de reglementare naționale se confruntă cu exact aceleași uh, probleme ca și ACER. Uh, au o povară administrativă mai mare, au un volum de, mai, de muncă mai mare, însă în același timp se confruntă cu uh, deficite în domeniul, în ceea ce privește personalul. Când vine vorba despre cooperarea dintre ACE și Parlamentul European, ei bine, această cooperare a fost una bună până în momentul de față și sperăm să evolueze pe parcurs. I-am uh, cunoscut pe toți angajații ACER la Ljubljana. S-a organizat o reuniune cu, cu aceștia. Ne-am reunit în cea mai uh, mare sală de acolo și, sincer să fiu, am fost foarte impresionată de angajamentul de care uh, au dat dovadă. Acești oameni chiar vor să își facă bine treaba. Să încheie acum cu câteva recomandări adresate comisiei noastre. Sper că aceste recomandări vor fi de asemenea discutate în timpul reuniunii coordonatorilor. E bine, la finele întâlnirii de la Ljubljana am tras anumite concluzii. Se spunea atunci că ne-am dorit ca uh, contactul dintre delegația Comisiei ITRE și agenția ACER să fie mai uh, vie se propunea să organizăm două, trei reuniuni. Până la urmă am ajuns la concluzia că două reuniuni pe an ar fi suficiente. Aceste reuniuni ar face, ar face posibilă dezbaterea unor idei comune și acer ar putea să ne spună cum cred ei că uh, noile propuneri legislative vor avea un uh, impact asupra activității lor. De asemenea, ne-am întâlnit, după cum vă spuneam, cu reprezentanții uh, Consiliului de Administrație, iar în cadrul acestei reuniuni s-a stabilit sau s-a pus accent pe nevoia ca Comisia ITRE să uh, utilizeze cum mai, uh, sau mai des toate avizele agențiilor uh, europene. Ei bine, suntem încântați de această propunere. La finele reuniunilor de la Ljubljana am avut și o întâlnire cu presa și dați-mi voie în acest context să propun ca la fiecare fine al vreunei delegații a Comisiei intre în vreunul dintre statele membre să se organizeze o astfel de conferință de presă. Nu știu dacă această practică există deja, dacă nu există ar trebui să fie, să fie pusă în aplicare. De ce? Pentru că la finele, la uh, conferința noastră de presă participarea a fost uh, numeroasă. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la reuniune și, de asemenea, vreau să le mulțumesc celor de la secretariat. Domnul Turmes. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am avut o delegație puțin numeroasă, dar foarte eficientă. Am fost încântați uh, să vizităm orașul natal al doamnei Jordan. Am muncit mult, însă iată că am, am reușit să, să ne simțim și bine cu toții. Am, toate lucrurile importante au fost deja menționate în raport. Ce aș mai vrea eu să spun însă? Acest, această agenție este esențială când vine vorba despre punerea în aplicare a, a pachetului CESAR, mai ales în ceea ce privește codurile sau toate aspectele administrative, regulile administrative. În acest context, Iată care este problema cu care ne confruntăm noi, uh, par, reprezentanții Parlamentului European. Dacă aceste aspecte tehnice nu ne sunt explicate bine, atunci ne pierdem între detalii. Dar uh, e absolut uh, esențială înțelegerea tuturor acestor informații, pentru că avem de-a face cu măsuri care afectează piețe de miliarde și miliarde de euro. Ei, și tocmai de aceea eu vreau să cer agențiilor precum agenția ACER să, creează, să creeze un fel de rapoarte scurte în care să ni se explice cât se poate declar nouă europarlamentarilor care sunt implicațiile politice ale diferitelor uh, măsuri și uh, de asemenea eforturi. În ceea ce privește punerea în aplicare a REMIT, noi, în calitatea noastră de uitori, avem o responsabilitate enormă. Este absolut uh, inexplicabil de ce ni se cere să promovăm anumite acte legislative, dar mai apoi ne confruntăm cu imposibilitatea de a găsi vreo 5 sau 6 milioane de euro necesare pentru a pune în aplicare tocmai acele prevederi pe care le-am promulgat. Deci, iată, trebuie să ne asigurăm că această finanțare există. Trebuie să discutăm cu ministrii de finanțe și cu toți cei uh, importanți în context. Dacă peste vreo 2-3 ani, gândiți Gândiți-vă, spre exemplu, se va descoperi o fraudă imensă pe uh, piețele financiare, atunci vom fi obligați să arătăm cu degetul în direcția ministrilor de finanțe care nu au fost de acord cu, cele, cu o suplimentare a bugetului de 5-6 eh, milioane de, de euro, așa cum ne dorisem noi inițial. Deci nu e corect să, ne, să creăm în teorie un sistem de supraveghere solid pe care mai apoi să-l subminăm prin alocarea de, de fonduri. Deci Lucrul acesta trebuie să fie luat în considerare, iar dacă Consiliul nu este de acord cu noi, atunci trebuie să fim mai vehemenți. În ceea ce privește raportul anual al ACER, uh, anul acesta am avut uh, prilejul de a asculta în direct acest raport. Din păcate, ACER a venit la noi pentru a prezenta acest raport la finele lunii iunie, un moment deloc uh, propice pentru noi. Uh, și tocmai de aceea ar trebui să trimitem o scrisoare către ACER în care să spunem că un astfel de la, raport ar trebui, într-adevăr, prezentat în fața Parlamentului European cândva la finele lunii mai. Pentru că altfel nu avem timpul necesar la dispoziție pentru a oferi un uh, răspuns solid, la o reacție solidă. Doamna raportor spunea că avem multe teme de făcut în, pentru viitor. Ei bine, pentru a ne face bine temele, cred că ar trebui să avem două, trei uh, întâlniri cu ACER pe an. Iar ultima dintre această serie de întâlniri ar trebui să constea în prezentarea acest, acelui raport anual, adică cândva la finele lunii uh, mai. Trebuie să ne asigurăm că rezolvăm problemele cu care ne, am confruntat în trecut. Care sunt acestea? Avem în Consiliul Administrativ al ACER două persoane numite de către noi. Aceste persoane nu pot merge la grupul de contact al ACER. De ce? Pentru că în bugetul Uniunii Europene nu există niciun fel de uh, cheltuială prevăzută pentru deplasarea acestor două persoane uh, de la Ljubljana la Bruxelles. Deci, iată, avem două persoane acolo, două persoane care nu pot uh, raporta Parlamentului European ce se întâmplă în agenția în care uh, i-am numit. Atunci, ce sens uh, a mai avut, practic, numirea acestor persoane? Uh, E clar că tema aceasta trebuie să fie discutată la reuniunea coordonatorilor. Să spunem clar că nu ITRE sau secretariatul nostru nu a găsit o soluție, ci unde, undeva la în rangurile superioare ale Parlamentului European nu s-a găsit soluția potrivită. Și această soluție trebuie să fie găsită pentru că altfel nu avem suficient contact cu agenția ACER. Cam atât din partea mea. Mulțumesc. Signor Cicester, pre. Domnul Cicester, acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să-i mulțumesc doamnei Jordan pentru raport și pentru vizita delegației la ACER, care a fost foarte bine gestionată. Mi-ar fi plăcut să merg și eu acolo. Sper că, cred că este foarte bine să avem această discuție. Câteva aspecte. În primul rând, sunt de acord cu cele spuse de Claude și de Romana în ceea ce privește acțiunea în acest domeniu. Legiuitorii au prostul obicei să formuleze cerințe suplimentare pentru agenții, fără însă să le doteze cu resursele necesare. În acest caz, așa cum a spus și Claude, au fost suplimentate resursele, nu cu foarte mult, dar acestea sunt necesare pentru a desfășura această monitorizare a pieței. Prin urmare, sprijin argumentele pe care le-am auzit aici cu privire la dispoziții, cu privire la linii bugetare alocate în acest sens, în primul rând. În al doilea rând, sunt bucuros că Claude mi-a amintit că sunt președintele grupului de lucru. Vreau să subliniez importanța păstrării legăturii dintre Comisia noastră și ACER. Când am structurat legislația, eu eram raportor și am inclus dispoziții pentru ca <clears throat> ei să ne poată folosi pe noi ca platformă de raportare. păstrând, sigur, un anumit nivel de independență față de comisie. Lucru pe care trebuie să-l promovăm și în continuare. Trebuie să încurajăm să ni se adreseze și uh, mă întristează ușor gândul la trei întâlniri pe an, uh, oarecum două cred că ar fi mai bine, trebuie să fim totuși realiști. Anul acesta am făcut eforturi, a fost puțin dificil să găsim uh, un calendar comun, de aceea întâlnirea a avut loc puțin mai târziu. Probabil ar trebui să discutăm cu secretariatul ca lucrurile să fie mai bine organizate anul următor. Și în al treilea rând, uh, numirea pentru Consiliul de Gestionare al Agenției. Am avut probleme cu aspectele care țin de cheltuielile de călătorie pentru reprezentanții noștri. Doi dintre uh, nominalizați au refuzat fiindcă nu au fost mulțumiți de nivelul la care erau rambursate cheltuielile. Prin urmare, regret că situația continuă să fie, dar să fie aceasta, dar uh, e destul de dificil să o soluționăm. Însă, unul dintre nominalizați este Louis Martin, un fost șef al unității care locuiește în Bruxelles. Deci cred că ar putea să participe la întâlnirile respective, fără probleme de deplasare. Chiar ar trebui să-l invităm să ne prezinte perspectiva sa asupra activităților agenției, dat fiind că vorbim aici de persoane nominalizate. Mulțumesc! Mulțumesc! Fără îndoială, la următoarea întâlnire a coordonatorilor o să discutăm acest lucru, precum și colaborarea între acer Doamna Herzog, acum. Uh, thank you, Chairman. I... Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să am o intervenție foarte scurtă. m-am ocupat de aspecte care țin de industrie mai degrabă decât de buget de această dată și am aflat că nici aspectele acestea nu pot fi rezolvate dacă nu există bugetul adecvat. Și exact așa stau lucrurile și cu ACER. Agenție înființată, au avut loc discuții îndelungate până ajunge în această etapă și am, propu, am promis cetățenilor cum o vom avea piețe transfrontaliere pentru energie. Știți principiul Maroni, cât a fost de dificil să ajungi la echilibrul adecvat pentru a crea o agenție de care avem cu toții nevoie. Întrebarea mea este cum dorim să construim programul bugetar pentru facilitatea Connecting Europe dacă nu suntem în stare să dăm câteva milioane de eu, euro uh, acestui, acestei entități transfrontaliere, ACER. Dacă vrem să avem o legislație bine implementată, trebuie să existe și resursele pentru a face acest lucru. Nu mai este prea mult timp cu bugetul 2013 pe care îl votăm în prezent și domnul Buticofer și eu nu cunoșteam problemele atunci în detaliu, cum le cunoaștem acum și sugestia mea ar fi că toate grupurile politice să cosemneze un amendament pentru Comisia pentru Buget pentru a introduce această schimbare la timp să nu lăsăm uh, agenția ACER singură. Cred că e momentul să facem acest lucru. Comisia noastră va semna o scrisoare și vom introduce uh, amendamentele cosemnate la buget ca să se știe acest lucru. Este uh, grăitor și pentru următorul cadru financiar multianual, fiindcă banii pentru capitolul 1A politici ar putea veni din capitolul 5 da, din reducerea personalului, dar dacă reduci personalul, n-ai cum să pui în aplicare politicile. Deci nu trebuie să fim de acord în principiu. E nevoie de politici, dar și de posibilitatea de a pune în aplicare legislația. Deci nu poate exista un compromis aici. Îmi cer scuze îmi pare rău că Consiliul are din nou această atitudine și că au impresia că își gestionează bine banii, dar efectiv așa nu se poate continua. Mulțumesc, domnul Rubic. Sinde. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cu toții ne dorim ca agenția ACER să poată funcționa cât mai bine cu putință. Știm dificultățile pe care, cu care ne-am confruntat uh, în a nominaliza doi reprezentanți ai noștri în Consiliul de Administrație al ACER, unul dintre europarlamentari, a, a fost nevoit să renunțe la mandatul lui. Din fericire am reușit să găsim pe altcineva care să-i țină locul și uh, am făcut toate aceste eforturi tocmai pentru a îmbunătăți efic- să, pentru a îmbunătăți eficiența agenției ACER. Din păcate, iată că nu am reușit să, să ne ridicăm la nivelul așteptărilor noastre. Agenția ACER este o agenție europeană și uh, cu toate acestea, cred că e important ca Elveția, Liechtenstein, Norvegia să fie incluse și să fie, activi, să fie active în ceea ce privește misiunea agenției ACER. De ce? Pentru că, iată, avem un acord pe cale să fie încheiat cu Elveția. Domnul Oettinger își dorește ca acest acord să nu fie pri, privit ca un simplu acord privind energia, ci ca, pe un pas, ca un pas înainte în ceea ce privește îmbunătățirea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Elveția. Și tocmai de aceea ne dorim ca agenția ACER să fie nu doar una europeană a Uniunii Europene, ci să cuprindă toate statele cu care Uniunea Europeană are relații strânse în, uh, pe continent. Vă mulțumim. Urmează domnul Coffer. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu voi fi foarte succint salut uh, propunerea doamnei Herzog și o sprijin. Domnul Turmes, dați-mi voie să fac un comentariu legat de cele spuse de domnul Rupic. Paul, normal, Elveția ar trebui să contribuie cândva la agenția ACER. Dar lucrul acesta nu se poate întâmpla peste noapte. Mai întâi de toate trebuie să încheiem acel acord cu Elveția și mai apoi îi băgăm în acer. Pentru că dacă băgăm Elveția în toate oalele, fără ca Elveția să fie obligată să semneze vreun acord, atunci vă dați seama unde ajungem. Sunt sigur că ești conștient de faptul că există multe voci din Elveția care spun că acest acord cu Uniunea Europeană nu trebuie să se încheie, să fie ratificat. Deci tocmai de aceea nu trebuie să le oferim totul pe tavă elvețienilor înainte ca ei să fi semnat acordul. Allora, il dibattito... Bun, am încheiat discuția pe acest punct. Mulțumim colegilor. Văd că domnul Potoșnic a sosit. Nu știu dacă vreți să interveniți sau pur și simplu vă mulțumim. Bun. Vă mulțumim, deci, pentru intervenții și încheiem aici discuția cu privire la vizita la ACER și trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, <coughs> care este uh, prezentat de doamna Del Castillo. Prin urmare, avem o informare a delegației Comisiei ITRE la Berec, la Riga. Văd că colega del Castillo nu este aici. Vrea altcineva să intervină? Doamna Andersdotter, vreți să citiți ceva? Vă rog. So, um, there was a briefing. A fost transmisă o notă informativă comisiei privind această delegație din care am făcut parte eu, doamna Trautmann și doamna Pilar del Castillo. Ne-am întâlnit întâi cu personalul de la agenție, ne-au explicat uh, Uh, cum funcționau lucrurile, ne-au spus ce probleme întâmpinau în legătură cu procedura de la articolul 7, mai ales aveau probleme, deci ne-au spus că aceasta era foarte problematică. Însă, în general, pot să vă spun că personalul era mulțumit. Ne-am întâlnit și cu autoritatea de reglementare în domeniul telecomunicațiilor din Letonia. Au uh, spus câteva lucruri Uh, în legătură cu um, condițiile de încheiere a contractelor, au spus că ar trebui să ne implicăm. Ne-am întâlnit și cu ministrul leton uh, de fond care a spus că sprijină activitățile Parlamentului. Nu știu dacă a fost o vizită controversată din punct de vedere politic. iar structura Consiliului uh, oferă unor autorități de reglementare o pondere mai mare decât altora, însă în timpul vizitei noastre nu s-a prea pus uh, accentul pe acest lucru. Bine, vă mulțumim. Doamna Del Castillo a trebuit să ne părăsească, însă mi-a comunicat că le-a fost transmisă o notă informativă tuturor colegilor în legătură cu această vizită. Deci noi ne încheiem astăzi lucrările. Următoarea ședință va avea loc pe 8 octombrie de la 3 la 6 jumate și va continua și pe 9 octombrie. Vă mulțumesc, la revedere!